So, hello everybody. I want to welcome you. Bună ziua tuturor. Bun venit la reuniunea comisiei noastre Econ. Sper că ați uh, putut să vă bucurați de acea jumătate de oră liberă. Dar uh, aceste 30 de minute au fost amânate de la 6 la 6.30 din cauza faptului că domnul Gaier a avut o reuniune de coordonatori extraordinară uh, de la care nu a putut lipsi. Trecem la ordinea de zi. Adop- uh, întâi, adoptarea ordinii de zi. Observații dacă nu se consideră adoptată. Comunicări ale președintelui. Un singur anunț. Deputații sunt uh, informați cu amabilitate că Sala de reuniune va fi reorganizată mâine dimineață, având în vedere schimbul de opinii comun cu uh, Comisia de Buget. Sper că ați înțeles. Uh, sala va fi tot aceasta, dar locurile vor fi altele. Nu știm uh, dacă ne amestecă cu cei de la buget sau ne pun separat, dar vom vedea. Este singurul uh, anunț uh, din partea mea, deci uh, luați-vă tot ce vă trebuie cu dumneavoastră, pentru că mâine nu veți sta pe același loc. Trecem imediat la punctul 4 de pe ordinea de zi, Cartea Verde privind serviciile financiare cu amănuntul. Îi dau cuvântul raportorului nostru, Ole Ludvigsen. Ole, ai cuvântul. Tack så mycket för ordet, eh, herr ordförande. Eh, vi inleder... Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Este uh, un dosar foarte interesant, cel pe care îl lansăm aici. Cartea verbe, verde privind uh, serviciile financiare cu amănuntul pentru persoane private este un nou mod de a aborda procesul de legiferare într-un mod foarte dinamic. Sunt convins că vom avea o dezbatere fructoasă pe toate aceste subiecte. La început aș dori să menționez că um, acest uh, dosar uh, voi încerca să îl abordez într-o manieră cât mai cooperativă. Voi uh, încerca să conlucrez cât se poate de strâns cu toți raportorii din umbră și sper că procesul va fi unul constructiv. Dacă ne uităm la Cartea Verde în general, cred că Comisia a ales cartea, calea cea bună. Unii ar spune că e poate prea devreme, că comisia ar fi trebuit să aștepte până uh, să se fi aplicat legislațiile adoptate în ultimii ani, dar eu nu cred că este așa. Cred că este bine că comisia intervină în această etapă. Există trei motive din care cred că um, este momentul oportun să abordăm subiectul. În primul rând, ca legiuitor trebuie să urmărim cu foarte mare atenție evoluțiile pe această piață cât se poate de dinamică. Trebuie să vedem cum funcționează noua legislație, astfel încât să o adaptăm um, și să o completăm uh, cu măsuri necesare. În Cartea Verde sunt prevăzute idei foarte bune de tocmai referitoare la cum ar putea fi adaptată legislația existentă. Este clar că trebuie să facem mai mari eforturi pentru a crea o piață uh, internă pentru servici, serviciile financiare. Nu am reușit să creăm o astfel de piață. Există prea des obstacole transfrontaliere. Și apoi este foarte important să profităm de toate oportunitățile pe care ni le aduce digitalizarea. Aceasta, această digitalizare poate reuni furnizorii, consumatorii, micile companii la oaltă, într-un mod diferit de până acum, ceea ce înseamnă că și măsurile de protecție a consumatorilor trebuie să fie adaptate la acest nou fenomen. Cred că, într-un mod inteligent, putem produce efecte pozitive, astfel încât aceste oportunități să nu fie pur și simplu pierdute. Cum putem să continuăm în acest domeniu? Care sunt inițiativele care pot fi luate în ceea ce privește conținutul acestei cărți verzi? Văd că există o serie de provocări cu care ne confruntăm. Provocarea principală este consolidarea capacităților uh, Comisiei privind digitalizarea, colect colectarea și analiza uh, datelor. Multe din elementele din Cartea Verde nu sunt uh, explicate în detaliu. Avem nevoie de o bază mai bună pe care să lucrăm, astfel încât să obținem nivelul de precizie necesar pentru legislație. Provocarea este să identificăm mai bine situația, atât la nivel național, cât și la nivel european. Procedurile trebuie să fie mai uh, simple, mai ales în, uh, în situații transfrontaliere. Orice am uh, face, trebuie să încercăm să păstrăm un punct de plecare comun. Toți actorii trebuie să poată uh, concura în aceleași condiții. Iar cel care sau câștigători ar trebui să fie cei care reușesc să obțină cele mai, cei mai mulți clienți, nu cei care reușesc să distorsioneze piața. O altă provocare este să ne asigurăm că nu sunt uh, impuse obstacole uh, care nu sunt necesare între zona euro și uh, statele care nu sunt în zona euro. Și o a treia provocare cu care ne confruntăm este următoarea. Trebuie să ne asigurăm că incluziunea financiară este îmbunătățită. Mult prea mulți consumatori în ziua de azi nu au acces la servicii financiare de bază, iar asta duce la o serie întreagă de dificultăți în viața de zi cu zi a oamenilor. De multe ori, asta nu face decât să exacerbeze uh, problemele generale de excluziune socială. Trebuie să ne asigurăm că toată lumea are dreptul să aibă una, un cont de bază și cred că trebuie luate măsuri pentru a îmbunătăți legislația în acest domeniu. Sunt convins că vom avea contribuții constructive și idei foarte bune din partea tuturor colegilor. După cum spuneam, abordarea mea va fi una bazată pe cooperare și sunt convins că vom obține rezultate pozitive în acest fel. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult raportorului. Am să dau acum cuvântul raportorilor din umbră. Întâi, Tom Van de Candelare în numele PPA, în locul lui Alain Cadec. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Cadec nu poate fi prezent uh, și m-a rugat să prezint uh, intervenția sa în urmă cu 8 ani a fost publicată o primă carte verde privind serviciile financiare cu amănuntul, însă serviciile rămân concentrate la nivel național. S-au făcut totuși unele lucruri. De curând am adoptat o serie de texte pentru a îmbunătăți accesul consumatorilor la uh, serviciile financiare cu amănuntul. Toate aceste texte sunt în continuare în perioade de transpunere în statele membre. În momentul de față trebuie să ne asigurăm că această legislație se aplică înainte să creăm nouă legislație. Obiectivele Comisiei Europene de a crea o piață internă și, uh, și unică și o piață unică a capitalului este în concordanță cu această idee de a uh, avea și o piață unică a serviciilor cu, financiare cu amanuntul deschiderea anumitor produse uh, pentru concurență va avea efecte pozitive, de exemplu, uh, inovația, creșterea uh, posibilităților și um, scăderea prețului pentru consumatori. Pentru serviciile financiare cu amănuntul, uh, situația este mai complexă. Avantajele sau nu țin de, și tot acest fenomen ține de specificitățile fiecărei țări Uh, fiecare, dacă are nevoie de o asigurare de viață, va merge la cineva din apropiere în care să aibă încredere, care să vorbească limba sa. Același lucru valabil pentru bănci. Cu greu putem oferi uh, servicii la nivel transfrontalier fără să avem o filială în uh, țara respectivă. Deci provocarea este să creăm stimul pentru activitățile transfrontaliere, atât la nivelul cererii cât și al ofertei. Digitalizarea este o cale de a atinge acest obiectiv, dar nu este suficientă. Capacitățile în acest domeniu sunt foarte reduse în momentul de față. Să privim, să spunem lucrurilor pe nume. Vrem uh, o piață unică, însă normele sociale, fisca, fiscalitatea, drepturile consumatorilor sunt în continuare competența exclusivă a Uh, statelor membre. Vrem să completăm uh, piața unică, dar avem totuși 28 de regimuri fiscale și sociale diferite. Pot fi însă făcute unele progrese deja pentru IMM-uri. Este important ca toate statele membre să creeze un cadru legislativ, economic și financiar adaptat la specificitățile acestor întreprinderi. Vă amintesc că IMM-urile constituie coloana vertebrală a economiei europene, că creează locuri de muncă și creștere economică. Facilitarea acces, accesului IMM-urilor la finanțare trebuie să fie o prioritate. posibilitatea ca băncile să se bucure de beneficii în cazul în care oferă credite IMM-urilor este una pozitivă și trebuie prelungită. De asemenea, ar trebui uh, să li se asigure uh, servicii adaptate la nevoile lor. Consumatorii ar trebui să uh, poată solicita protecție financiară, dar și a datelor lor, la fel peste tot în Europa. De asemenea, vă amintesc că sistemele de garantare a depozitelor nu au fost puse în aplicare de toate, state, toate statele membre. De asemenea, băncile, asigurările trebuie și ele să primească o serie de garanții din partea clienților. Trebuie să dispună de suficiente informații pentru a putea colabora cu clienții lor și pentru a um, declanșa potențialul de inovație al acestora. Este nevoie așadar de uh, stimul uh, care să uh, stimul la nivel uh, european. Însă pentru asta trebuie ținut cont de specificităților, specificită, specificitățile, mă scuzați, tuturor actorilor implicați. Iar um, această carte verde cu siguranță va relansa dezbaterea privind activitățile transfrontaliere și crearea de produse la nivel european. Mulțumesc, domnule președinte. Yeah, thank you very much, Tom. And... Mulțumim. Îi dau acum cuvântul uh, reprezentantei grupului ECR, Kay Swinburne, înlocuiește pe Ashley Fox. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că mm, îi înlocuiesc pe toți colegii mei, uh, deci voi avea mai multe uh, intervenții. Ashley Fox își cere scuze pentru absență. Salută acest uh, dosar uh, și uh, dorința de a completa actul și a pune în aplicare uh, legislația actuală. Piața unică nu s-a dezvoltat pentru serviciile financiare, financiare cu amănuntul. Doar 1% uh, din piață constituie aceste servicii. Există o serie întreagă de bariere naturale care au făcut ca consumatorii să facă apel la servicii locale însă nu este nevoie de reglementare la nivel european, pentru că asta ar putea să aducă riscuri ridicate pentru furnizorii de servicii financiare și ar putea crește prețurile pentru aceste servicii. Se teme de asemenea, domnul Fox, de uh, aspectele practice din domeniul uh, asigur, venind din domeniul asigurărilor sau din perspectiva acestora, vedem că diferitele tradiții împiedică acțiunile transfrontaliere. Asta însă nu ar trebui să fie un obstacol pentru toate activitățile transfrontaliere. Există multe lucruri care se pot face la nivel european, stimularea inovației, uh, promovarea încrederii în această industrie, um, oferirea de informații clare consumatorilor privind serviciile financiare, plus bunele practici, toate acestea vor duce la rezultate mai bune. De asemenea, acest lucru poate fi Uh, asigurat prin uh, consolidarea sistemului de asigurare a depozitelor. În ceea ce privește inovația și concurența în Uniunea Europeană, trebuie să creăm un uh, mediu care vede companiile inovatoare ca creatoare de oportunități, nu numai purtătoare de risc. Trebuie să devenim o piață lider pentru domeniul tehnologiilor în domeniul financiar. În Regatul Unit s-a creat uh, Um, aș, sandbox, um, un fel de um, posibilitate de experimentare în ceea ce privește um, finanțarea participativă. Mulțumesc, spune uh, domnul președinte, cred că Eh, vizita președintului american eh, în eh, Regatul Unit a fost foarte interesantă, dar asta a fost numai o observație personală. Sofie Intveld. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep prin a-i mulțumi raportorului pentru intervenția sa inițială în care a spus că dorește să caute un consens și mă bucură și ceea ce a, au spus colegii de la PPE Uh, pentru că mi-a arătat că există un anumit nivel de ambiție, ceea ce mi se pare un element cheie. În climatul politic actual știm că de mai mulți ani, chiar și cei mai eurosceptici, uh, sunt, uh, vorbesc cu entuziasm de piața internă. Toată lumea vorbește despre piața internă, dar nu se întâmplă mare lucru. Am văzut diferite dosare, mediatorii în asigurări, dosarul privind asigurările, în care am încercat să eliminăm obstacole și, până la urmă, în practică ne-am dat seama că statele membre blochează orice fel de progres. Și cred că statele membre ar trebui să-și pună întrebarea dacă iau în serios piața internă sau dacă preferă să continue să vorbească despre suveranitate națională. În acest caz, să nici nu mai încercăm să creăm piața unică. Dacă vrem să avem o piață unică, nu ar trebui să existe taburi. Aspectele fiscale nu ar trebui să fie un tabu. Protecția consumatorilor la nivel transfrontalier nu ar trebui să fie un uh, tabu și nici standardizarea nu ar trebui să fie un tabu statele membre trebuie să răspundă la întrebarea dacă au suficientă voință politică pentru a elimina aceste bariere, pentru că și asta, da, înseamnă că practicile naționale vor trebui să se schimbe. Asta înseamnă. Vor avea oare liderii la nivel național curajul să promoveze asta în fața uh, alegătorilor lor? S-a vorbit despre fintech, uh, tehnologiile în domeniul financiar. Cred că uh, vom fi Um, dacă noi nu reglementăm, uh, vom fi depășiți de realitate. Fintech va evolua, vor face progrese și dacă nu își găsesc o casă în Uniunea Europeană, vor pleca altundeva. Multe companii deja se gândesc să părăs sau au părăsit deja Uniunea Europeană, tocmai pentru că se confruntă cu prea multe obstacole. Ne întrebăm dacă vrem această piață internă, dacă vrem să promovăm acest domeniu dacă vrem să facem pași înainte sau dacă vrem să facem cum am făcut și în alte cazuri, să vorbim ani de zile cu rezultate cât se poate de slabe. Și nu cred că trebuie să facem asta, avem altceva mai bun de făcut. Cred că acest Parlament trebuie să aibă o poziție ambițioasă, uh, fără să se teamă să uh, abordeze tabouri și voi merge și mai, degra- mai departe decât colegul de la PPE, care spune că anumite lucruri uh, sunt de la sine înțelese, suveranitatea națională și competențele în aceste domenii, mai ales la taxare. Da, însă, în același timp, și noi avem propria noastră responsabilitate față de cetățenii europeni care așteaptă să vadă în sfârșit acțiuni din partea Uniunii Europene, pentru că își pierd încrederea. Cred că și sper că împreună cu raportorul și celălalt raportor din umbră putem uh, ajunge la o poziție ambițioasă a Uniunii Europene cu perspective reale pentru cetățeni și pentru întreprinderile europene. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, Sofie! Nu văd uh, pe nimeni de la GUE, deci ajung direct la Verzi, Sven Gigold. Mulțumesc, domnule președinte! Aș dori să mulțumesc raportorului pentru uh, modul clar în care s-a exprimat privind abordarea bazată pe colaborare. Dintr-o perspectivă a verzilor, uh, salutăm Cartea Verde uh, și acum uh, Parlamentul trebuie să preia acest nivel de ambiție și să se asigure că până la urmă nu avem doar o listă cu probleme, ci că punem presiune asupra Comisiei și a Consiliului să propună măsuri care să pună și în aplicare acest nivel de ambiție. Din punctul nostru de vedere, există câteva puncte cheie. Știm că investitorii și consumatorii suferă de pe urma stabilirii uh, prețurilor uh, în mod agresiv pe piețe nu sunt compensați, practic, pentru riscurile pe care și le asumă și, pe de altă parte, de multe ori uh, nu primesc uh, consultanța necesară uh, referitoare la nivelul de risc. Deci mulți consumatori și investitori nu primesc informațiile pe care ar trebui să le primească. Mulți bani se pierd uh, într-un sistem uh, mult prea mare de intermediere. O concurență mai dură și deschiderea frontierelor poate tocmai să elimine aceste efecte mm, de stabilire agresivă a prețurilor și considerăm că de aceea propunerea Comisiei este binevenită. Pentru a atinge acest obiectiv de a avea venituri mai mari pentru investitori, este important să standardizăm uh, produsele în funcție de nevoi pentru a face posibilă concurența eficace și astfel să oferim uh, produse sigure și la un preț competitiv. Este de asemenea important să existe sisteme de comparație a produselor pentru consumatori și asta, aceasta trebuie să funcționeze și la nivel transfrontalier. Cred că, din acest punct de vedere, este esențial să vedem că inițiativa PEP este numai una dintre inițiative în care standardizarea transfrontalieră poate ajuta. Și, nu în ultimul rând, aș vrea să spun că, din păcate, și aș vrea să știu care este poziția Comisiei pe acest subiect, Cartea verde nu ă, a fost verde. Mulți ă, investitori doresc să investească uh, și în domeniul ecologic pentru a ajuta la atingerea obiectivelor stabilite la COP, uh, dar și pentru a crea un, uh, o dezvoltare a domeniului financiar mai durabilă și mai prietenoasă cu mediul. Însă, din păcate, în Cartea Verde nu a fost prevăzut nimic care să ajute sectorul um, finan financiar verde să crească și nimic care să um, preîntâmpine sistemul, um, fenomenul de greenwashing prin care se promovează așa zise produse verzi care de fapt nu sunt. Deci aș dori să fac apel la comisie să includă aceste uh, elemente în textul său. Mulțumesc! Thank you very much, uh, Sven. Before I give... Îți mulțumesc, Sven. Și înainte să dau cuvântul raportului din, din partea FDD, aș dori să vă aduc aminte că astăzi comemorăm uh, ziua Sfântului Petru și acum îi dau cuvântul lui Sfântului Mar- uh, Marcu și dau cuvântul domnului Marco de la FDD. Mulțumesc și raportorului. Bine, eu personal uh, nu văd ce mari critici s-ar putea adresa uh, aceste cărți VS și cred că este o bună bază de plecare în legătură cu cinci principii fundamentale, mai multă transparență, apoi uh, lizibilitatea informațiilor tuturor produselor financiare, pentru că cine face o investiție trebuie să știe foarte bine ce exact cumpără. Uh, adesea oamenii își pierd toți banii economisiți în aceste investiții, deci transparența e fundamentală. Apoi, uh, mai multă concurență în sectorul bancar financiar, trebuie să desfințăm oligopolurile, deci să evităm uh, Uh, existența unor concentrații pe piețele financiare care să aducă deci la apariția acestor oligopoluri în sector, apoi facilitarea portabilității unor produse, deci asigurarea de viață, asigurarea de sănătate, pensiile, dezvoltarea pieței digitale și uh, inovării tehnologice, de exemplu în serviciile de, pla- de plăți, Apoi, a limitat sau a eliminat discriminările nejustificate privitoare la localizarea geografică, pentru că avem și problema asta. Deci sunt cinci puncte în legătură cu care noi putem avea un aviz convergent. Trebuie totuși să exprim și o critică față de comisie, pentru că din punct de vedere obiectiv este o temă importantă, desigur, dar sunt unele încă și mai importante. Uh, și Comisia le cam trece cu vederea. E vorba de riscul sistemic și riscul financiar. Deci, pe de o parte, se face o reglementare privitoare la aceste produse financiare în detai, deci cu amănutul, dar pe de altă parte nu se neutralizează acest risc sistemic financiar. Deci, uh, dacă nu susținem uh, hotărât propuneri cum ar fi separarea bancară ca să, și altele ca să reglementăm serios riscul sistemic și vom discuta asta și la Basel uh, și alte, și alte chestiuni importante cum ar fi evaluarea riscului sistemic al unor bănci Uh, nu vom putea reuși. Deci trebuie să ne concentrăm mai mult pe aceste puncte și ceea ce facem acum astăzi este important, dar puțin de planul 2. Important, cred eu, sau cel mai important, este să există un fel de scut uh, care să ne ferească de riscul sistemic și din 2009 și până acum nu avem așa ceva. Deci încă astăzi există posibilitatea de a acționa, încă mai avem timp, însă riscăm să pierdem trenul și să vină peste noi o altă criză financiară, o gigantică bulă în, caz, în, cazul, cazul în care Comisia va fi pusă cu spatele la zid că n-a făcut destul. Și noi tocmai de aceea suntem aici ca să oferim o soluție sau o direcție. Deci încercați, vă rog, să adoptați un fel de regulament, pentru că dacă nu, riscul este la adresa contribuabililor și vorbim de un risc enorm. Încă ceva, un alt punct critic în legătură cu acest document să nu uit că nu putem să ne gândim că putem crea un nivel de egalitate, și o piață comună care să fie funcțională, într-un moment în care avem atâtea divergențe și atâtea dezechilibre în zona economică. Deci aici trebuie să facem o, o evaluare, să vedem, nu cumva putem introduce și un punct critic, pentru că dacă nu uh, evidențiem aceste diferențe existente la nivel economic între statele membre, atunci nu vom reuși nici aici să obținem un rezultat bun. Mulțumesc! Thank you very much. Uh, I have... Vă mulțumesc. Niciun alt coleg nu mai dorește să ia cuvântul. Nu, îmi cer scuze. Brian Hayes. Foarte pe scurt, doresc să iau și eu cuvântul în legătură cu acest subiect, Marcus, și aș dori să-i mulțumesc raportorului și celor care au redactat această carte verde pe un subiect deosebit de important. Nu există o piață unică în Uniunea Europeană în ceea ce privește serviciile financiare cu amănântul. După cum a spus antevorbitorul meu, din uh, motive evidente, diferențe lingvistice, diferențe între fiecare piață în parte, Uh, diferențe de distribuire acestor uh, produse din punctul de vedere al introducerii lor și folosirii lor pe piață, însă cred că trebuie să dăm dovadă de ambiție mai mare. Pentru că dacă este un lucru unde europenii au uh, rămas în urmă din punctul de vedere al comparației cu SUA, este să um, încerce să găsească produse piețe, pe piețe diferite și un motiv, o consecință este lipsa de competitivitate intermediarii de pe această piață nu obțin uh, profiturile pe care ar putea să le obțină și com- competiția este un aspect cheie. Dacă este să mă gândesc la creditele ipotecare din uh, statul uh, meu, unde ratele de dobânzi de dobândă sunt cu câteva procente mai mari față de alte piețe europene, este evident că este o problemă pe care trebuie să o rezolvăm. Deci trebuie să dăm dovadă de ambiție mai mare pe un dosar atât de important ca, ca acesta. S-au uh, întâmplat multe lucruri în, uh, pe piața serviciilor financiare cu amănuntul și apelul meu pe care lansez eu colegilor mei este să dea dovadă de un grad cât mai mare de ambiție pentru a schimba uh, realitatea pentru cetățenii europeni când vine vorba de serviciile financiare cu amănuntul. Deja există o arhitectură um, structurală în Uniunea Europeană când vine vorba de piețele serviciilor financiare în, în general pentru uh, bănci și nu ne-a preocupat suficient de mult până acum această, această zonă care este atât de importantă pentru dorințele de zi cu zi ale cetățenilor europeni. Îți mulțumesc, Brian. Nu, văd că nu mai există alți colegi care să dorească să ia cuvântul și dau cuvântul acum reprezentantului comisiei, domnul Pele, însă nu cred că este fotbalistul. Da, aproape, dar nu chiar uh, numele lui Pele. Uh, Vă mulțumesc. După cum s-a spus, în momentul în care această carte verde a fost publicată în luna decembrie anului trecut, entuziasmul fusese mare și ar fi important să păstrăm acest nivel de entuziasm în beneficiul atât acestui sector cât și al consumatorilor. Un uh, Trebuie să reușim să răspundem uh, necesităților consumatorilor și să permitem și industriei să se dezvolte. În acest moment analizăm răspunsurile pe care le-am primit în număr de aproximativ 400, majorita- uh, jumătate dintre acestea din partea consumatorilor, restul din partea diferitelor federații, asociații și așa mai departe. Deci a fost, uh, am organizat și un eveniment în luna martie, la care au participat și, uh, și raportorul, raportorii din umbră și unii dintre dumneavoastră. Am uh, luat notă de faptul că digitalizarea ar putea să permită industriei să depășească barierele existente în continuare din punctul de vedere al serviciilor financiare cu amănuntul. Am primit informații din partea unor uh, participanți la această consultare publică pe care am făcut-o în ceea ce privește plățile, viramentele bancare transfrontaliere și avem nevoie de noi uh, sisteme mai eficace pentru a ține, pentru a face față și normelor referitoare la combaterea spălării uh, de bani. Raportul Parlamentului European îl considerăm a fi o contribuție la procesul de consultare publică și cred că vom putea uh, ține cont de remarcile dumneavoastră, mai ales că vine vorba de finanțarea verde. Nu am uh, păstrat tăcerea în mod deliberat față de acest subiect, însă în contextul uh, G20, Comisia Europeană este activă de exemplu, față de teme cum ar fi etichetarea. Deci așteptăm cu mare plăcere orice contribuție din partea dumneavoastră pentru a îmbunătăți această carte verde. Vă mulțumesc, sper că vom putea continua cu toții la fel de entuziaști. Ole, uh, doresc să revin calitate de raportor, dar aș dori doar să mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul. Aștept să vă puneți cu toții căștile, deci Vă mulțumesc pentru opiniile pe care le-ați exprimat în această dupămasă. Este important să facem un uh, pas înainte. Nu cred că trebuie să așteptăm să vedem cum vor evolua lucrurile. Trebuie să trecem la acțiuni acum, pentru că dacă nu vom face nimic în, pentru construirea pieței unice, vom fi depășiți de alții și cred că avem nevoie de măsuri legislative care să întărească poziția consumatorilor. Am citit toate intervențiile raportorilor din umbră. Voi uh, analizând de aproape toate aceste idei în perioada imediat următoare, încercând să ajung la un consens cât mai larg și astăzi, din partea raportorilor din umbră, am înțeles că este nevoie să colaborăm cât mai bine pe acest dosar. Mă întreb cât de mult am mai putea aștepta. Nu cred că foarte mult timp. Cred că a venit momentul să trecem la lucru, să adoptăm măsuri legislative care să consolideze competitivitatea acestui sector și să protejeze mai bine consumatorii. Eu sunt însă convins că vom reuși să adoptăm o poziție comună orientată înspre viitor. Această piață se schimbă permanent, în fiecare zi. Totul este în, uh, în schimbare și trebuie să ne asigurăm că drepturile consumatorilor sunt garantate, că vom ține pasul cu elementele noi care apar pe această piață și, după cum am spus, sunt convins că varianta finală adoptată va fi una deosebit de utilă. Vă mulțumesc, Ola, pentru acest rezumat în ceea ce privește calendarul. Astăzi am avut primul schimb de opinii. Proiectul de raport urmează să fie prezentat pe 13 iunie și discutat. Termenul limită de depunere amendamentelor este 28 iunie la ora 12. Aceste amendamente, amendamentele vom discuta pe 31 august. 29 noiembrie este ziua prevăzută pentru vot în Comisia Econ și în plenară vom ajunge în prima sesiune din luna noiembrie. Sper că toată lumea este de acord cu acest calendar și am încheiat acest punct. Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi, schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal, un subiect deosebit de important, însă trebuie să fim precauți pentru că există puncte cu uh, titluri similare care se află în, se află în etape diferite în procedurii legislative și în locul raportorului, uh, domnul Darius Rozati, are cuvântul domnul Niedermayer. Îți mulțumesc, Marcus. O să vă prezint pur și simplu informațiile pe care le-am primit din partea domnului Rosati. După cum știți, Rolul Parlamentului este unul consultiv pe marginea acestui dosar, uh, decizia revenind Consiliului. După cum știți, în urmă cu câteva luni, Consiliul și-a stabilit, a adoptat deja decizia politică în legătură cu acest dosar. Aceasta este realitatea care are anumite consecințe. Cu toate acestea, domnul Rosati dorește să sublinieze faptul că Cooperarea între raportorii de umbră a fost una rodnică și eficace și votul final urmează să aibă loc în luna mai. Împreună cu ceilalți raportori din umbră, domnul Rosati consideră, speră că atât Comisia cât și Consiliul vă țină seama de raportul adoptat de Comisia ECON. Domnul Rosati a, împreună cu raportul din umbră a adresat o scrisoare Consiliului din păcate nu s-a primit nicio reacție în urma acestei scrisori, un lucru dezamăgitor care uh, nu ne dă motive să fim încrezători în viitorul uh, schimbului uh, interinstituțional cu Consiliul și cu Comisia. Să sperăm că lucrurile această cooperare interinstituțională funcționa mai bine. Pe fond, cred că știți că este prima directivă de combatere erodării bazei de impunere fiscală și trans- transferul profiturilor, așa numita uh, directivă BEPS, face parte din pachetul de combatere a evaziunii fiscale prezentat de domnul comisar uh, Moscovici. Au fost depuse 142 de amendamente, au fost uh, um, și redactate aproximativ 10 amendamente de, compr- de compromis. Majoritatea grupurilor politice consideră că, într-adevăr, este mai bine să fie combătută planificarea fiscală agresivă, ev- uh, evaziunea și evitarea plății uh, impozitelor uh, prin măsuri comune. Majoritatea grupurilor politice consideră că Comisia Europeană nu este doar gardiana tratatelor, dar că ar trebui să aibă un rol mai important de monitorizare a evaziunii fiscale. Majoritatea grupurilor politice consideră că Comisia ar trebui să raporteze atât Parlamentului cât și Consiliului în legătură cu eficacitatea acestei directive. Au fost discutate două subiecte de importanță majoră între, cei, între raportori. În primul rând, pragul respectiv de 750 de milioane de euro. Unele grupuri au cerut reducerea acestui prag, acestui plafon, însă unii au considerat că o asemenea modificare ar crea standarde duble pentru că majoritatea statelor care participă la proiectul BEPS nu ar fi de acord, ceea ce ar reprezenta un dezavantaj pentru companiile europene. Conform uh, calculelor OCDE, acest prag acoperă aproximativ 90% din uh, veniturile multinaționalelor. A doua temă importantă a fost uh, domeniul de aplicare cât de cuprinzătoare ar trebui să fie informațiile public, uh, publicate. Uh, raportorul consideră că ar trebui să fie respectată propunerea inițială făcută de, de comisie. Și să accepte concluziile grupului de lucru de la OCDE, care par să ofere o egalitate de șansă. În concluzie, raportorul ar dori să insiste asupra faptului că cele trei instituții europene ar trebui să găsească echilibrul uh, potrivit pentru a combate practicile fiscale neloiale, Um, păstrând în același timp competitivitatea societăților comerciale europene și un mediu de afaceri sănătos. Vă mulțumesc! Îți mulțumesc, Ludec! Și acum dau cuvântul diferiților raportori din umbră și în locul lui Emanuel uh, Morel are cuvântul Hugues Bayer. Mulțumesc, domnule președinte și dragi colegi. Trebuie să uh, vă rog să scuzați pe colegul meu Morel, care mi-a, m-a rugat să vă transmit poziția lui, Voi da citire. Uh, tot rău e și un bine, și anume uh, a ajuns acum în prim plan norma raportării țară pentru țară. Au fost mulți ani în care Europa a lăsat să se dezvolte un dumping fiscal în prejudiciul uh, finanțelor statelor membre, deci e foarte pozitiv să vedem acum că instituțiile europene fac ceva și de asemenea societatea civilă este activă pentru mai multă transparență. Această normă, sigur, este o etapă necesară pentru justiția fiscală. Dragi colegi, dacă obiectivul este justiția fiscală, atunci trebuie să restabilim condiții echitabile de concurență între firme. Propunerea de lege a Comisiei se bazează pe un articol al tratatului care își dorește să asigure buna funcționare a pieței interne. Și la votul de mâine, domnul Morel uh, vă solicită să vă gândiți la acest lucru, că nu trebuie să acoperim o cifră de afacere aflată la maxim, ci cel mai mare număr de companii multinaționale pentru a avea condiții de egalitate, din nou, între aceste companii multinaționale și întreprinderile naționale pe piața unică aici. Dar și în legătură cu alte puncte, domnul Moren regretă că discuția cu raportorul Rozati nu a avut ca rezultat un compromis. Ehm, domnul Morel invită colegii din toate grupurile să-și facă o idee personală de care au fost propunerile noastre. Și împreună cu socialdemocrații, domnul Morel a avut patru priorități pentru intervenția Parlamentului, care nu e consultat decât pentru aviz și Eh, cel puțin, domnul Morel crede că Parlamentul trebuie să rămână fidel pozițiilor inițiale în materie fiscală. Acestea sunt cele patru priorități. În primul rând, după cum au susținut toate grupurile la revizuirea directivei pentru votul acționarilor, trebuie fixat pragul de aplicare a acestei norme pentru toate companiile multinaționale considerate ca fiind mari întreprinderi prin directiva eh, contabilitate, deci 40 de milioane de euro cifră de afaceri net și mai mult de 150 de eh, angajați. A doua prioritate pentru grupul S&D Trebuie să preîntâmpinăm incitările la dumping fiscal care există la ora actuală. Dacă se vorbește despre cooperare administrativă, atunci presiunea reciprocă a statelor membre se va putea exercita doar dacă ele au toate datele la dispoziție în legătură cu toate multinaționalele care operează în Europa. Punem un schimb automat și obligatoriu de informații între toate statele membre și nu doar cele în care operează un sediu stabil al multinaționale. Că vă reamintesc că nu există o definiție europeană a unui sediu stabil. A treia prioritate, prin coerență cu uh, CVCR, pentru care am votat în directiva drepturile, drepturile acționarilor și pentru că administrația fiscală să dispune de toate informațiile ca să identifice evitarea plății plății taxelor. Am identificat și noi câteva informații care trebuie furnizate în fiecare jurisdicție fiscală, aveți detaliile în textul colegului meu și apoi, ultima prioritate, trebuie să aibă loc un schimb de informații în primul rând, că ăsta e paradoxul directivei, dacă deci se prevede schimbul automat și obligatoriu de informații în statele membre, însă este plină de excepții care permit statelor membre ca reciproc să nu facă schimb de informații, deci să anuleze schimburile de informații prevăzute. De doi ani, Parlamentul European și până la propunerea recentă a crearii unei comisii de anchetă Panama Papers uh, este din ce în ce mai activ în domeniul fiscal, pentru că fiscalitatea ține de suveranitate, dar ține și de uh, democrație. Și dacă dorim să fim credibili, noi, Parlamentul European, în față de Consiliu, atunci haideți să ne asumăm responsabilitățile. Ce rost are să consultăm Parlamentul dacă el nu aduce nimic textului și dacă nu uh, face auzit glasul cetățenilor? citoyen européen lors de la dernière... Am uh, votat directiva privitoare la secretul afacerilor în plin scandal Panama Papers și trebuie să uh, trimitem acum un semnal, semnal clar politic din partea cetățenilor multinaționale și anume toate și nu doar 8% dintre ele sau 10% dintre ele trebuie să se supună raportării uh, pentru fiecare țară în parte. Mulțumesc. Thank you very much, uh, Uc. And now we come to the... Îți mulțumesc, Uc. Am ajuns la grupul ECR. Uh, Pirca, ai cuvântul. Kiitos, herra puheenjohtaja. Aluksi haluan kiittää raport... Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc în primul rând raportorului pentru activitatea sa uh, extraordinară, pentru că a încercat să uh, ajungă la o poziție de, compro- de compromis din uh, punctul meu de vedere, raportorul a reușit să găsească calea de mijloc care reflectă poziția tuturor grupurilor politice și dorința acestora de a combate planificarea fiscală agresivă, uh, evaziunea fiscală. Probleme care pot fi depășite prin cererea raportării pe fiecare țară în, în, în parte, printr-un uh, Uh, schimb de uh, informații uh, efica- eficace. Autoritățile naționale vor dispune, în urma raportării pentru fiecare țară în parte, de instrumentele necesare pentru a monitoriza mai bine situația. Și OECD-ul a lucrat la raportarea pentru fiecare țară în parte și această propunere se bazează și pe activitatea OCDE. Este adevărat că planificarea fiscală agresivă este un fenomen, o problemă internațională care necesită găsirea unei soluții pe plan uh, global. Din punctul meu de vedere, această propunere nu a mers suficient de departe din punctul de vedere al transparenței și al uh, pragurilor care trebuie respectate pentru a cere o raportare pe, pentru fiecare țară în parte din punctul de vedere al uh, calendarului, care ar trebui să fie uh, mult mai ambițios decât uh, calendarul uh, propus de OCDE. După cum știți, majoritatea uh, țărilor care fac parte din OCDE și-au luat angajamente pentru a avea o raportare pentru fiecare țară în parte, însă o țară care s-a regăsit în, veștile, în centrul veștilor din ultima perioadă, nu și-a luat uh, același uh, angajament. Sper că se va continua cooperarea uh, constructivă pentru a combate evaziunea fiscală, pentru că acest lucru este în interesul nostru al tuturor. Vă mulțumesc și acum dau cuvântul reprezentantului uh, liberalilor și felicitări uh, echipei Feyenoord Rotterdam. Doamna Fanny Van Heisen. Aș dori să mulțumesc și eu raportorului, domnului Rozati, pentru cât de bine a lucrat la acest raport și cât de bine a purta negocierile și discuțiile cu ceilalți raportori din umbră. Cred că a prezentat amendamente de compromis cu care putem fi de acord. Este frumos să vedem că cu toții ne dorim ca schimbul de informații să devină obligatoriu și automat și să se uh, bazeze pe definiții uniforme și pe reciprocitate. Raportorul cere informarea Parlamentului în urma acestui schimb de informații automat. Noi am dorit să întărim și mai mult această prevedere. Am depus un amendament pentru a obține o raportare referitoare nu doar la numărul de informații care au fost schimbate, dar și calitatea acestor informații și care este rezultatul acestui schimb de informații și mă bucură faptul că într-un amendament de compromis se precizează acum și se cere Comisiei Europene să prezinte Parlamentului și rezultatul noului regulament. Nu ne dorim ca acest regulament să nu aibă până la urmă consecințe în viața reală. Drept urmare, aș dori să vă Aș, aș dori să spun că un alt amendament depus de mine nu se regăsește în amendamentele de compromis și anume o clauză de revizuire a acestui regulament și eu prin amendamentul meu cer ca după o perioadă de 3 ani de zile să vedem dacă regulamentul a fost pus în aplicare, dacă funcționează, dacă ne furnizează informațiile de care avem nevoie și aș dori să vă rog să reflectați la posibilitatea de a revizui peste trei ani acest regulament. Cam atât din partea mea, domnule președinte. Îți mulțumesc, Cora. Încă nu văd pe nimeni din partea grupului GUE. Îl înlocuiți pe Miguel. Da, trebuie să vă transmit scuzele raportorului nostru din umbră, care mulțumește raportorului pentru activitatea sa a depus și el câteva amendamente și el este de acord cu o transparență maximă pentru a depăși lacunele existente în acest uh, moment și distorsiunea din punctul de vedere al fiscalității, sprijină de asemenea raportarea pentru fiecare țară în parte, un grad maxim de transparență, însă raportorul nostru din umbră este îngrijorat de posibilitatea ca Comisia Uh, să nu impună o, un schimb de informații uh, obligatoriu și cred că Comisia este instituția care ar trebui să aibă ultimul cuvânt de spus din acest punct de vedere. Vă mulțumesc, am ajuns la uh, vers, doamna Cotcheto. Pentru vers, schimbul automat de informații în domeniul fiscal reprezint, reprezintă un pas înainte, însă noi nu ne dorim o raportare pentru fiecare țară în parte. Deci mulțumim raportorilor pentru eforturile de a găsi un compromis, însă nu considerăm că poziția Parlamentului se reflectă suficient de bine în aceste compromisuri. Principala problemă este reprezentată de uh, pragurile veniturilor. În ambele, de fiecare dată au fost impuse praguri foarte mari, o cifră de afaceri de 750 de milioane de euro. Noi verzii ne dorim alinierea acestor uh, praguri la pragurile pentru întreprinderile de, mari, de mari dimensiuni din directiva privind uh, uh, contabilitatea, un prag de 250 de 80 de milioane și cu do, și 250 de uh, angajați. Și am depus un amendament uh, în acest sens, însă acesta nu se regăsește în varianta finală a, a raportorului. Mi se pare un lucru uh, dezamăgitor și sper că toată lumea va vota pentru amendamentele noastre cu numărul 135 și 136. Din punctul de vedere al Parlamentului, deci doar ne prezent, prezentăm avizul în legătură cu DAC 4, pentru că decizia a fost luată deja de Consiliu cu toate acestea, trebuie să transmitem un semnal puternic noi reprezentăm cetățenii europeni și ne dorim o ambiție mai mare decât uh, normele OCDE și cred că trebuie să uh, cerem un grad mai mare de transparență. Avem nevoie de o poziție mai puternică dacă uh, dorim să depășim situația în care Comisia și Consiliul evită poziția instituției reprezentative europene, Parlamentul European. Există și câteva amendamente care cer reținerea taxelor din, uh, um, din țări terțe care nu au relații reciproce fiscale cu uh, Uniunea Europeană. Noi am cerut dintotdeauna un, un asemenea sistem în urma informațiilor din uh, dosarul uh, Panama, pentru că o asemenea măsură răspunde preocupărilor raportorului legate de necesitatea ca Uniunea Europeană să fie mai ambițioasă decât uh, celelalte state de pe, de pe glob. În ceea ce privește confidențialitatea comercială, secretul comercial, acesta nu trebuie să fie un pretext pentru a bloca progresul. Informațiile listate în raportul pentru fiecare țară în parte nu se referă la secrete comerciale, deci nu se poate recurge la secretul comercial pentru a nu fi publicate anumite informații. Și amendamentul nostru 75 sublinează tocmai uh, această problemă. Am introdus amendamente privind raportarea secundară, proiecte pilot, privind schimbul de, de informații și sancțiuni pentru uh, neraportare, sancțiuni care nouă ni se par importante dacă uh, acest sistem urmează să funcționeze. Deci aș dori să vă încurajez să sprijiniți aceste amendamente care, din punctul nostru de vedere, întăresc această propunere. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, nu am văzut niciun alt coleg care să dorească să ia cuvântul. Deci, aș dori să dau cuvântul Comisiei, domnul Bibel. Thank you very much. Uh, mulțumesc domnule președinte. Deci este pentru Comisie un dosar important și creează un sistem de impozitare în care companiile își uh, plătesc ceea ce datorează. Asta a fost o prioritate de top pentru Comisie de la Uh, de când și-a intrat în pâine, pe de, pe de o parte mai multă transparență între administrațiile uh, fiscale și pe de altă parte și față de uh, public în general. Acestea sunt elemente esențiale pentru a crea un mediu mai echitabil, mai corect. S-a convenit deja la sfârșitul anului trecut asupra unei măsuri și anume schimbă automat de informații în legătură cu acele decizii fiscale și mulțumesc Parlamentului și Comisiei dumneavoastră în legătură cu această cooperare bună dintre noi, deși n-am avut timp la dispoziție, pentru că toată lumea consideră că e nevoie să se facă progrese rapide și, tre- și uh, asta trebuie să facem și noi, să nu pierdem timpul în această situație. Propunerea privitoare DAC 4 este crucială, deoarece uh, administrațiile fiscale astfel vor avea informațiile necesare pentru a putea face analiză corespunzătoare uh, și o evaluare de risc uh, din punct de vedere al uh, contribuabililor. Informațiile acestea, practic, nu sunt încă la dispoziția administrațiilor fiscale, de aceea e important să se facă schimbarea, pentru că ajută administrațiile fiscale să evalueze profilul de risc al contribuabililor și să direcționeze mai bine auditul fiscal și atunci este sau va fi o îmbunătățire reală pentru a combate aceste uh, programe de planificare fiscală agresivă. Nu, propunerea aceasta nu își dorește să fie un instrument pentru a informa mai bine publicul larg. Uh, deci, după cum am uh, menționat, există o inițiativă diferită în acest sens, uh, iar obiectivul Comisiei în cazul discutat aici era de a transpune acțiunea care a fost convenită la nivelul uh, pas cu pas și firmă cu firmă și e important din punctul nostru de vedere pentru că trebuie să fim atenți în crea diferite uh, niveluri de regim de raportare între companiile europene. E important să existe o abordare coerentă și nu fragmentată iar informația care face obiectul schimbului să poată fi și, sau informațiile să poată fi și comparate între ele. Obiectivul nostru principal era să creăm uh, un nivel de egalitate între multinaționalele europene și cele din țările terțe. Și de aceea Comisia uh, s-a luptat din greu să obțină rezultatul dorit și, iată, prin mecanismul secundar care a fost menționat aici, toate multinaționalele din țări terțe care au activitate în piața noastră internă fac subiectul uh, acestor cerințe de raportare și uh, de schimb de informații între uh, administrațiile europene în cauză. Aici considerăm că E o propunere echilibrată, proporționată, bine proporționată și poate să mă refer și la anumite lor de poziții. De aici, în ce privește pragul, propunerea respectă ceea ce s-a convenit la nivelul OCDE cu BEPS 13 și se pare că e destul de uh, ridicat acest prag, dar vreau să spun că această cifră de 750 de milioane se aplică grupurilor și într-un interior interiorul unui grup pot fi un număr de uh, firme subsidiare, sigur, cu praguri mai scăzute decât 750 de milioane. Asta este cifra globală, paușală. Uh, și ideea nu era de a ne ocupa de o rată a profitului global, de, a cifrei de afaceri globale, ci de a demonstra că acest prag, deși pare foarte înalt, acoperă mai mult de 90% din venitul global, ceea ce înseamnă că dacă coborâm acest prag, povara ar fi mai ridicată doar pe un anumit num- număr de companii și nu s-ar acoperi o mai mare proporție din venitul global. Și în acest sens și aici propunerea cred eu că este una echilibrată. În legătură cu confidențialitatea, s-a făcut referire la articolul 17.4, care a fost eliminată, însă considerentul a spus foarte clar că se presupune că informațiile care trebuie să fie uh, făcute reciproce conform acestor propuneri nu trebuie să aibă caracter confidențial. Uh. As I said, the public element is... După cum spuneam, elementul public uh, va fi acoperit de o altă propunere și această propunere se va discuta ulterior, în viitor apropiat. Deci noi considerăm că adoptarea acestei propuneri sigur va ține cont de avizul Parlamentului European și va veni în ajutorul administrațiilor fiscale europene pentru a obține informațiile necesare și, de asemenea, se va crea astfel o povară care să fie partajată între multinaționale europene, știind și că concurenții lor care sunt activi în Europa, dacă nu sunt din Europa, pardon, în Uniunea Europeană, vor face subiectul exact acelorași prevederi și cerințe. Și oricum nu este ultimul pas în, spre direcția unei mai mari transparențe. Știm foarte bine că nu este așa, e vorba doar de un pas înainte, dar drumul e lung Sigur, acum așteptăm în continuare o cooperare constructivă și continuă și vă mulțumesc din nou pentru tot ceea ce face. Thank you very much. Ludek, as, uh... Mulțumesc acum Ludek, care înlocuiește pe domnul raportor, dacă doriți să adaugi ceva. I guess no one small thanks to Shadow. Nu, decât să mulțumesc din nou, nu vreau decât să mulțumesc din nou uh, raportorul din umbră și Uh, reprezentantul Comisiei a vorbit despre cooperare. În acest caz poate n-a fost la nivel maxim, dar sperăm să se îmbunătățească pe viitor. Mulțumim uh, raportorului, raportorului din urmă și tuturor colegilor. Din nefericire, avem același cadru ca în uh, alte legi privitoare la impozitare, unde Consiliul deja a ajuns la un acord politic și acum așteaptă să vadă ce spunem noi, însă mm, numai la nivel formal, ca să spun așa. Însă, după cum s-a spus aici, nu ne aflăm la capătul drumului, ci drumul continuă și sperăm că de-a lungul drumului putem să jucăm o influență mai mare. Se va vota mâine. Sper că am citit bine. Mâine de la 11.45 la 12.30 și toată lumea se va, să fie pregătită cu cartela de voturi, da, mai ales subsemnatul, spune președintele, și se va vota în plenară în mai, prima plenară din mai anului în curs. Vă mulțumesc. Trecem la punctul numărul 7 și dau cuvântul vicepreședintele Peter Simon. dear colleagues, um, before we start... Dragi colegi, înainte de a începe, trebuie să vă informez că probabil va trebui să suspendăm această reuniune pentru aproximativ 30 de minute uh, mai târziu, pentru că mai târziu, după discutarea acestui punct de procedură, pentru că putem începe cu bugetul intern doar la 6 și cred că probabil nu vom discuta aici Uh, acest subiect care rămâne, pentru că e vorba de discuție care se va desfășura până la orele 18, deci va trebui să facem o întrerupere de 30 minute probabil între aceste două puncte de pe ordinea de zi și acum ajungem on the agenda, the access... La punctul numărul 6 uh, de pe ordinea de zi, și anume accesul la finanțarea IMM-urilor și creșterea diversității finanțării IMM-urilor în cadrul Uniunii Piețelor de Capital. Iar astăzi uh, vom examina amendamentele, 249 de amendamente, mai exact, uh, pentru acest raport și, în primul rând, și în primul rând, da cuvântul raportorului, domnul Otmar Caras. Domnule președinte, mulțumesc, dragi colegi, vă mulțumesc pentru amendamentele depuse. Aș dori să subliniez încă o dată că doresc să obțin sprijinul uh, tuturor uh, pentru acest uh, raport, deoarece consider că este foarte important să avem un punct de vedere comun în ceea ce privește finanțarea IMM-urilor, tocmai pentru a putea apăra cât mai bine interesele IMM-urilor în finanțarea economiei reale. Amendamentele le voi uh, prelua amendamente de compromis, dar nu mă voi uh, baza pe orientare politică și pe cine le-a depus, ci în funcție de subiect și tematic. Cele mai bune idei merită să fie preluate în uh, raport și am discutat cu raportorii și raportorii din umbră înainte de termenul de amendamente, astfel încât pe subiectele cel mai importante să depunem amendamente pentru aprofundare și completare, fără să facem din acest raport uh, ce, unul în care să introducem uh, tot uh, toate cele, uh, mai ales chestiuni care își au locul în alte rapoarte. În, ceea ce privește amendamentele, vedem că există diferențe foarte mari de viziune în ceea ce privește definirea IMM-urilor, mărimea, modul în care funcționează. Bineînțeles, uh, voi analiza toate amendamentele și voi uh, încerca să propun amendamente de compromis și să obțin o mai bună diferențiere uh, între acestea. De asemenea, voi folosi amendamentele depuse de colegi pentru a sublinia că finanțarea uh, trebuie să fie asigurată de-a lungul întregului ciclu de viață al unei, al unei IMM-uri. Unei IMM. Însă nu trebuie să uităm și startup-urile, mai ales uh, băncile regionale joacă un rol esențial aici. Însă pentru asta pot să dea, uh, să trebuie, trebuie să poată da credite și către IMM-uri din uh, alte state membre importantă este și sursa de finanțare, cooperative de credit, uh, leasing, capital de risc. Nu trebuie să excludem nimic atâta timp cât uh, siguranța este asigurată. Pen pentru IMM-uri, acest sprijin este esențial pentru o, pentru o creditare facilitată. Majoritatea sprijină această acest uh, subiect și a existat și o dezbatere în plen pe acest subiect. De asemenea, există un consens asupra faptului că trebuie să sprijinim mai bine startup-urile fără să, ca, și să împiedicăm ca acestea să fie împiedicate să, crește, să crească din cauza uh, unei reglementări fragmentate. De asemenea, Credem că trebuie să avem și o definiție mai bună a proporționalității. Avem mai multe uh, amendamente aici pe care le vom reuni. Important este ca această dezbatere să fie dusă fără implicare ideologică. S-a vorbit uh, însă și despre al treilea pilon al Uniunii Bancare sau uh, titrizările și toate aceste lucruri n-aș vrea să le avem în acest raport. Tocmai pentru că există acte legislative speciale pentru aceste subiecte. Raportul nostru este unul din proprie inițiativă și nu cred că avem nevoie de uh, aceste discuții ce nu și-au locul aici, de discuții secundare. Toate aceste discuții și-au locul acolo unde vom discuta aceste legislații și nu în acest raport. Bineînțeles, au existat și unele contribuții pe care trebuie să le discutăm. Au existat voci care au solicitat un uh, număr de înregistrare unitar pentru IMM-uri și o bază de date publice pentru finanțarea IMM-urilor sau dorința ca Comisia să sprijine prin uh, anumite programe um, atunci IMM-urile care doresc să, păr- să fie active și în afara pieței europene. Sunt convins că putem atinge un raport echilibrat în care să se regăsească multă lume. Amendamentele sunt multe, dar uh, temele sunt uh, comune, nu există multe contradicții, mai degrabă completări și uh, Tocmai pe această bază voi formula amendamente de compromis și voi discuta cu raportorii din umbră. Și nu pot decât uh, să vă mulțumesc pentru buna cooperare de până acum. Mulțumim raportorilor. Grupul ALDE a solicitat acum să îl ascultăm mai întâi pe domnul Toerer, care, care îl reprezintă pe domnul De Bacă, pentru că după aceea va trebui să plece. Cred că nu se opune nimeni. Domnul Toerer, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, dragi uh, colegi, pentru disponibilitatea și pentru faptul că mi-ați permis să intervin primul. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc raportorului Otmar Caras pentru raportul său, uh, a lucrat ca și până acum uh, și S-a men a menționat și uh, dezbaterea din plen referitor la IMM-uri uh, și factorul IM- de sprijin pentru IMM-uri la acordarea de credit, așa numitul factor CARAS. Ei bine, considerăm că este nevoie de acest factor pentru a îmbunătăți accesul la creditare pentru IMM-uri uh, toate grupurile, uh, inclusiv al nostru, dorim uh, să subliniem că este uh, necesară o finanțare uh, pentru IMM-uri, nu putem să avem uh, o soluție pentru toate, trebuie să existe o diversitate de soluții. Am menționat deja faptul că nu poate fi înlocuit creditul bancar, 99% din întreprinderile europene sunt IMM-uri, sunt 23 de milioane cu mai puțin de 52 de angajați. De multe ori se vorbește despre finanțarea prin piețele de capital pe, piețele, pe piața americană. La noi poate nu este chiar așa de realist ca întreprinderi să poată, întreprinderi atât de mici să poată emite mm, acțiuni. Însă poate fi uh, logic să consolidăm acolo unde este posibilă finanțarea uh, de acest tip. Uh, se pune și chestiunea uh, finanțării participative, fintech uh, și așa mai departe. Câteva, de, câteva lucruri despre amendamentele noastre. Noi considerăm că Uniunea Piețelor de Capital necesită un cadru juridic uniform, apoi suntem de părere că problema piețelor de capital este esențială pentru IMM-uri și pentru creditarea acestora și, de asemenea, ne-am dori ca Comisia să propună un raport anual referitor la implementarea inițiativelor pentru IMM-uri, ceea ce ar da și o posibilitate Parlamentului să facă o evaluare. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim domnului Toirer. Trecem înapoi la or- ordinea inițială. Ugbaie pentru SND. Merci, président. Euh, donc, je tiens tout d'abord à excuser. Mulțumesc, domnule președinte. Sean, roagă, vă rog să scuzați, nu poate fi astăzi aici, îl locuiesc eu. Îi mulțumesc lui Otmar Caras pentru o treabă excelentă, pentru acest raport și colegilor, pentru contribuție. După cum am spus, ne mulțumește raportul, nu avem niciun punct în care să, cu care să fim în dezacord total în ce privește uh, ultimul uh, raport al autorității bancare europene. Nu ne permite să știm sigur dacă acest factor de susținere al IMM-urilor permite, într-adevăr, susținerea acestora față de marile firme. Ne întrebăm dacă uh, Comisia a evaluat impactul acestui instrument, dacă, înainte de a ști dacă trebuie făcut permanent sau nu. După cum spune domnul Cara, să înțelegem importanța băncilor pentru IMM-uri, mai ales în uh, zonele mai defavorizate sau uh, ultraperiferice, de aceea cerem ca rolul băncilor locale să fie revizuit. Uh, oricum, cerem o diversificare a surselor de creditare stabilă și uh, să se uh, revitalizeze situația întreprinderilor. IMM-urile țin de contexte geografice și sociale diferite, deci și situația lor financiare diferită. Trebuie să vedem care sunt noile opțiuni de finanțare, uh, de exemplu, din, sur, din surse private sau noi platforme de capital de investiții, private equity sau crowdfunding, strângerea de capital Eh, trebuie să fie unul din elemente cheie ale pieței capitalurilor și invităm Comisie să facă inițiative eh, de reglementare în acest domeniu și să se ia măsuri ca să se asigure transparență și stabilitatea operațiunilor de titrizare și accesibilitatea lor uh, pentru micile bănci. În ce privește uh, investițiile publice, trebuie să se dezvolte și pro- proiectul de împrumuturi guvernamentale către mmu uri trebuie să se dezvolte, apoi condiția trebuie să se gândească la programe cum ar fi Funding for Lending în Regatul Unit, deci guvernul împrumută băncile doar ca acestea să crediteze sau să acorde împrumuturi IMM-urilor. Trebuie să avem o abordare globală în ce privește difuzarea informațiilor privitoare la opțiunile de finanțare propuse IMM-urilor. Un alt punct foarte important lupta împotriva discriminării la accesul la finanțare, mai ales discriminarea uh, de gen și uh, e bine că acest subiect văd că se bucură de mare importanță și pentru cei din celelalte grupuri politice. Comisia trebuie să se asigure că programul de finanțare europeană sau programele, toate programele, să țină cont de acest tip de discriminare și trebuie să, îmbunătățim și accesul la finanțare pentru IMM-uri prin înființarea uh, unui, bank referral scheme pentru informarea IMM-urilor care nu au primit informații bancare și apoi un ghișeu unic de informare și partajare de date pentru a îmbunătăți sistemul de solvabilitate externă al IMM-urilor. Uh, credem că avem o solidă bază de lucru comună cu acest document și e bine că putem colabora foarte bine cu raportorul și așa va fi și pe viitor. Suntem convinși. Mulțumesc! Vielen Dank, für die Mulțumim, Luc. Hugo, Hugo, nu Luc. Și acum pentru ECR, incredibil, dar tot înlocuind pe colegul Orso, o avem pe Kate Swinburne. Thank you, Mr. Simon. Uh... Mulțumim, domnule Zeman, uh, domnul Orcioc, uh, vă ragă să scuzați și vă transmite comentariile sale pe intermediul meu. Vreau să-i mulțumesc raportorului și sublinează că raportorul a elaborat un proiect uh, de raport foarte bun, care este susținut de majoritatea raportorilor din umbră și uh, se pare că n-a existat nicio controversă majoră la întâlnire între raportorii din umbră, deci domnul Ocioc e surprins că este, uh, avem un mare număr de amendamente la acest raport de proprie inițiativă. Raportorul a explicat anterior că își dorește să avem o poziție comună a econ privitoare la IMM-uri, însă, din păcate, vedem că multe din amendamentele Uh, depuse se referă la o dezbatere macroeconomică mai largă sau la chestiuni pentru care avem alte rapoarte la dispoziție sau la care lucrăm la ora actuală. Um, domnul Orca a uh, propus doar puține amendamente cu, privire, cu privire la uh, lipsa de reguli simple care poate afecta IMM-urile și dezvoltarea acestora. Domnia sa va susține to- toate amendamentele în care își doresc să uh, redreseze această problemă, amendamentul 67 sau 87 de asemenea, domnia sa este sceptic în ce privește amendamentele care își doresc o armonizare de plină a regulilor, de exemplu, uh, amendamentul 35. De asemenea, își dorește ca acest raport să rămână neutru din punct de vedere al genului. De asemenea, sunt uh, destul amendamente care au abordare generală macroeconomică. Se referă mai ales la politici de austeritate, criza financiară și așa mai departe. Domnul Orge crede că acest raport trebuie să fie cât mai punctual, cu putință, să se concentreze anume pe problema IMM-urilor. Deci nu va susține amendamentele în care au o abordare prea largă și nu se referă la IMM-uri. Ideea e de a avea o poziție comună din perspectiva IMM-urilor în uh, Uniunea Piețelor de Capital și să avem mai multe opțiuni de finanțare la dispoziție pentru micile companii din Uniunea Europeană. Să nu uh, intrăm acum într-o dezbatere privitor la, privitor la cerințele de reglementare neobancară. Avem alte rapoarte la îndemână pentru a o face și, după cum spune, a spus raportul încă de la început, domnul Odec și-ar dori ca acest raport să se refere doar la IMM-uri. Vă mulțumesc! Dank, für die Mulțumesc acum Paloma López Bermejo pentru uh, gust. Dar nu este în sală. Nu știu, întreb. Este sau nu este sau înlocuiește cineva? vertreten. Das ist auch nicht der Fall. Dann gebe ich direkt. Se pare că nu este cazul. Dau mai departe cuvântul verzilor. Doamna Scott Cato, numele colegului Lambert. recognize myself in German just about. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Vorbesc uh, în numele colegii mele care n-a putut să vină astăzi aici. Came to CRD4 on many issues. Despre CRD4, în ce privește implementarea Basel 3, verzii au fost de acord cu domnul Caras. Nu ne-am opus uh, factorului de susținere pentru imm deși Filip Lambert, raportorul nostru din umbră și raportorul pentru GD4, a spus că are dubii în legătură de rata de ajustare și aceasta Uh, uh, o fi oare cea mai bună pentru a crea noi locuri de muncă și oportunități pentru IMM-uri? Uh, s-a referit întâi la nivelul pre-bază, dar văd că nu prea este diferen, în diferență cu uh, situația actuală. Uh, un raport a spus că acest uh, factor de susținere nu are efect în legătură cu creditarea și împrumutarea IMM-urilor. According to EBA, where they do, they... Conform ABE se pare că nu au prea mult capital la dispoziție MM-urile. Raportul sugerează de asemenea că băncile pot sluji mai bine MM-urile fiind mai bine capitalizate și neavând prea multe activități speculative care distrug valoarea. Se utilizează de ce în ce mai mult uh, retragerea finanțării către mm uri ca amenințare uh, pentru a bloca legiuitorii care își doresc consolidarea Uh, reglementării. Noi uh, suntem convinși în continuare că niveluri mai înalte de capital înseamnă o uh, rezistență mai mare în, domeniul, în perioada de criză și băncile să ajute IMM-urile, nu să le împingă pe pragul propastiei. Chiar dacă nu e o problemă urgentă, e bine să eliminăm orice fel de obstacole necesare la accesul IMM-urilor la finanțare și să promovăm modele de finanțare bune pentru IMM-uri e bine să menționăm că nu doar uh, marile companii, ci și ma- uh, mediul de afaceri uh, îngreunează viața IMM-urilor. Uh, se întârzie plățile, uh, sunt comisioane uriașe și trebuie să ne gândim la această problemă înainte de a trece la chestiunea regulilor uh, financiare prudențiale. În amendamentele noastre noi uh, dăm un exemplu a unei bănci elvețiene concentrate pe IMM-uri inovative și un sprijin robust la adresa IMM-urilor chiar pe durata crizei. Mai spunem că listarea echipamentului uh, Uh, poate fi o situație de folos pentru toată lumea. Sigur, nu trebuie să luăm la ratele de risc, însă trebuie doar să îndepărtăm barierele din calea creditării și împrumutării. Pe de altă parte, securitizarea nu este o baghetă magică, magică ce să genereze uh, oportunități pentru IMM-uri sau să îndepărteze riscul de creditare. Noi credem că IMM-urile uh, nu vor beneficia de pe urma acestei măsuri, dar alte bănci și intermediari uh, care nu prea sunt de ajutor cetăț cetățenilor europeni. Totuși, economia reală are alte nevoi ar trebui să acordăm mai multă atenție unor uh, recomandări specifice pentru fiecare țară uh, conform regulilor pentru eurozonă, pentru a promova stabilitatea economică uh, pe care o cer atâta IMM-urilor, IMM-urile și nu interesele intermediarilor financiari și marile bănci. De asemenea, facem apel la Comisie să vedem ce se întâmplă cu programele COSME sau Orizont 2020 eh, ca să vadă dacă într-adevăr susțin IMM-urile și sunt eficiente în a atenua impactul crizei financiare asupra IMM-urilor. Aș dori să spun în încheiere că Verzi consideră că e important să subliniem faptul că eh, împrumutul de capital și finanțarea piețelor de capital nu trebuie să fie singurele surse de finanțare a IMM-urilor care să fie uh, promovate. Trebuie să ne gândim și la surse de finanțare alternative, să le stimulăm. Noi propunem amendamente în care facem apel la toate membre să se bazeze pe uh, experiența uh, sistemului unor uh, monede alternative, după cum am spus adineauri, avem un model uh, elvețian cu un sistem uh, de monede uh, suplimentar sau complementar care sprijină IMM-urile care uh, oferă, și oferă un mecanism de compensare din care firmele pot împrumuta una de la alta fără a mai trece prin intermediul uh, băncilor elețiene și este în beneficiul uh, PIB-ului în general. S-a dovedit asta. Vielen Dank, Kollegin Cato. Es spricht jetzt für die EF. Și acum, pentru Marco Zanni. Dar nu este prezent, nu este nici altcineva în numele FDD, nici din partea EMF, nu văd pe nimeni, deci putem trece la Catch în numele PP Esther de Lange. Okay, I can be uh, quite brief. Da, pe scurt, vreau să spun că susțin pe raportor, a, raportor și abordarea acestuia. Uh, o chestiune interesantă mi se pare mie faptul că vorbim întotdeauna despre cererea de creditare și faptul că nu s-a acordat creditare în multe țări și adesea avem o tendință să vedem doar țările din centru și periferie. Refuzul creditelor se spune că a scăzut mai mult la periferie dar lucrurile nu sunt, nu stau doar, nu sunt doar alb, în alb și negru, că dacă mă uit la datele din partea Băncii Centrale Europene, într-adevăr, în medie, în țările periferiei, minus 40%, 40% de cereri care au fost, care, care nu le-a fost dat curs, în țările centrale doar 15%, de dacă e să mă uit la țara mea, țările de jos, rata refuzului e 45%, deci mai mare decât în Irlanda sau în Spania doar mai uh, scăzută decât în Grecia. Și eu aș dori să știu din ce motiv se întâmplă așa. Uh, Banca Centrală Europeană uh, nu, are, nu mi-a oferit un răspuns. Ziarele sau documentele băncii naționale, naționale olandeze nu mi au oferit un răspuns. Poate raportul ăsta este o ocazie bună să vedem care sunt cauzele multiple ale acestui fenomen, pentru că sunt convinsă că uh, vorbim mai mult decât o singură, despre decât o singură cauză. Uh, și atunci asta afectează încrederea viitorilor investitori în Uniunea Europeană. Dar care sunt motivele care stau în spatele acestor cifre? Asta vreau să întreb pe raportor, sau mă rog, să o ia ca pe observație, dar în general e o propunere excelentă, raportul domniei sale. Mulțumesc! Mulțumesc, mă uit dacă mai dorește cineva să intervină în mod spontan. Se pare că nu este cazul. Deci uh, m-aș întoarce imediat la raportor pentru că nu mai văd uh, să fie comisia în sală. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc uh, tuturor pentru intervenții. Practic mi-ați confirmat că nu discutăm atât de mult raportul cât uh, cum abordăm amendamentele. Și sunt de acord cu cei care spun că ar trebui în raportul în proprie inițiativă să vorbim despre finanțarea IMM-urilor și nu să facem propuneri legislative care se uh, referă la alte uh, domenii și domenii în care tocmai se discută legislație în momentul de față. În al doilea rând, am uh, discutat mult despre multe lucruri, am abordat multe subiecte, avem nevoie de o uh, definiție mai diferențiată a IMM-urilor, pentru că asta poate duce și la posibilități de finanțare uh, diferite. și um, chestiunea, care, întrebarea care se pune sunt vechile și noile uh, tipuri de finanțare. Tocmai aici trebuie să avem uh, grijă la această rată ridicată a creditelor. Uh, nu vrem să reducem uh, vechiul tip de Uh, creditare uh, de pe zi pe alta, ci vrem să aducem încet, încet noile tipuri de creditare um, și să o facem progresiv, pentru că altfel vom avea um, probleme de finanțare. Și, bineînțeles, trebuie să analizăm mai îndeaproape cauza și efectul și trebuie să nu uităm că uh, Um, acolo unde avem amendamente care fac referire la um, documente legislative actuale, să nu le menționăm în text, dar în considerente să uh, facem totuși o referire um, la toate aceste inițiative. Nu mi se pare o problemă aici uh, să reunim amendamentele. Mulțumesc! Mulțumesc raportorului și tuturor celor care au reprezentat uh, pe altcineva. Vă amintesc că pe 13-14 iunie vom vota acest raport la Econ și în septembrie va fi supus plenului. După cum am spus, înainte să trecem la punctul referitor la bugetul general la ora 18, suspend uh, reuniunea noastră pentru 56 de minute. Motivul este că uh, trebuie să ni se alăture uh, colegii care discută bugetul. Toată lumea este prevăzută să vină la ora 18 și de aceea ne revedem la ora 18. Reuniunea noastră se întrerupe.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 So, liebe. so, hatte ich auch noch nie. Okay. So, if I look around now. Mă uit în sală acum. Și gluma pe care vreau să o fac funcționează numai în germană. Stimată colegă, stimat coleg, nu pot folosi pluralul în acest moment. Domnul Ferber, PP-ul are majoritate, putem vota, e în regulă. Domnul președinte, stimate domnule raportor, este 18 și 2 minute, ne reluăm uh, reuniunea întreruptă mai devreme pe subiectul bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017. Raportor aici la noi este Marcus Ferber. Mă bucură foarte mult să-l avem alături de noi și pe raportorul de la Comisia Buget, domnul Jens Geier, care va fi și primul uh, care va interveni. Jens, îți dau cuvântul imediat și vei fi urmat de raportorul nostru de la Econ, colegul Ferber. Domnule Gaier. Mulțumesc, domnule președinte. Dragă, stimată colegă, pentru că ați a venit și uh, colega noastră, nu mai funcționează propunerea mea inițială să mergem toți să bem o cafea la barul Mickey Mouse și să discutăm uh, bugetul. Bun, Aș vrea să vă prezint pe scurt situația și aș vrea să mă consult cu dumneavoastră referitor la prioritățile ECON în ceea ce privește procedura bugetară și aș vrea să vedem cum continuăm. Așteptăm ziua de 25 mai, ziua în care Comisia va propune bugetul pentru 2017. Până atunci există lucrări pregătitoare um, numit, sub forma unor orientări, așa numite guidelines. Parlamentul European în um, plenul uh, în penultimul plen uh, a adoptat aceste orientări cu o mare majoritate în principiu luptăm uh, pentru posibilitatea ca UE să cheltuie bani și verzii sunt pentru, mm, în principiu, și s-au abținut uh, de la, s-au abținut la vot pentru că nu am respins în uh, text um, um, reactor, reactorul uh, ITER uh, de fuziune nucleară și asta le face lor probleme. Orientările pe care le-am acompaniat, acompaniat eu ca raportor și care au fost completate de mulți dintre colegi uh, se deosebesc de cele ale Consiliului prin realism. Noi am continuat uh, propunerile din 2016 pentru 2017 pentru că nu considerăm că lucrurile s-au schimbat atât de puternic încât uh, să prevedem enorme uh, schimbări pentru 2017. Credem că bugetul 2017 va, se va afla în fața unor provocări similare ca cel pentru 2016. Ce a făcut Consiliul? A venit cu un document de șase pagini și Uh, le-am citit, primele patru, jumate, uh, primele patru pagini jumătate, cu excepția a două fraze, sunt copy-paste. Și în ultimele uh, în ultima pagină și jumătate vedem într-adevăr că s-au um, ocupat de acest document um, pentru că în primele patru pagini am, am avut chiar senzația că am primit documentul greșit, pentru că era exact același lucru. Uh, Însă, Consiliul nu reacționează la fel ca și noi și um, nu reacționează ca noi um, dorind să continue pe, aceeași, pe, aceeași, pe aceleași principii, ci, uh, va, ci face uh, unele propuneri, uh, ca de obicei, uh, pentru a asigura marje uh, suficiente dorește mm, ca uh, Comisia să lase suficient uh, spațiu de manevră între plafonul uh, superior și cadrul financiar multianual pentru a putea um, introduce cheltuieli neprevăzute. Experiența procedurii bugetare pentru acest an a fost că aceste marje au fost prevăzute în categoria 3, politică internă, și categoria 4, politică externă. Și a trebuit să folosim aceste marje până la uh, plafonul lor. Uh, însă marja nu s-a modificat în mod semnificativ, ceea ce înseamnă că probabil și pentru 2017 lucrurile vor fi la fel. Asta este punctul de pornire pe care l-a avut în vedere uh, Parlamentul în orientările sale. Și asta descrie și uh, conflictul uh, ce reiese cu Consiliul din asta. Deci avem uh, instrumentele pentru refugiați, am folosit toate instrumentele posibile uh, prevăzute de cadrul uh, financiar, instrumente speciale care au fost uh, introduse în acest cadru la insistențele Parlamentului. Dacă nu ar fi existat aceste instrumente, probabil că acest uh, buget ne-ar fi dat foarte mult de furcă. Um, a trebuit să facem și un buget rectificativ, de exemplu, pentru a prevedea acest instrument uh, de, de urgență și uh, costurile administrative pentru Europol. Deci uh, situația de pornire este complicată și va fi la fel și pentru 2017. Nici, nici criza economică nu a fost complet depășită. Asta reiese în, diferit, în mod diferit în diferitele 28 de state membre, dar dacă ne uităm la toate statele și nu numai la cele cu performanțe cele mai bune, putem spune că cheltuielile Uniunii Europene pentru îmbunătățirea uh, situația economice se justifică și îmi veți permite și o observație. Uh, devine din ce în ce mai clar că acest cadru financiar multianual așa cum a fost el prevăzut, este ca un eveniment prevăzut pentru vreme frumoasă, care nu mai face față în caz că plouă. Și cam așa va fi și acum. La finalul anului va începe discuția privind revizuirea cadrului financiar multianual și aici va trebui să includem toate aceste dezbateri. Eu am propus în orientări, mă, mă scuzați, am uitat uh, ceva, mai există încă o condiție cadru importantă și pentru această comisie. Suma de garanție pentru EFSI este deocamdată de numai 3,8 miliarde în loc de aproximativ 11 prevăzute. Deci să scoatem bani din buget pentru a-i prevedea aici va fi și asta uh, ceva ce trebuie să, ținem, să luăm în considerare. Uh, eu am propus și să folosim excedentul uh, bugetar, rapoartele economice ale comisiei ar trebui, credem noi, să fie uh, mai strânsă legătură cu um, politicile. Uh, vor exista propuneri cu semestrul european, uh, pentru trebuie să vedem cum putem depăși slăbiciunile structurale și dacă reușim să ne concentrăm mai mult asupra concluziilor din acest uh, raport, cred că putem să obținem o valoare adăugată europeană uh, pentru că trebuie să votăm acest buget în acest Parlament. În ceea ce privește finanțarea inițiativei pentru tineri în 2016 am lăsat uh, un loc gol, nu pentru că am fi considerat că nu mai avem nevoie de aceste fonduri, ci pentru că am fost de acord cu poziția Comisiei care a propus să vedem întâi ce fel de rezultate a avut inițiativa pentru tine și apoi să vedem, uh, să evaluăm uh, situația și să um, facem noi propuneri. Vrem, de asemenea, să combatem sărăcia, Asta face parte din strategia, strategia do, uh, Orizont 2020. Vrem să începem cu sărăcia în rândul copiilor. Uh, cifrele s-au îmbunătățit puțin prin faptul că prin noul cadru finan- că prin cadrul financiar multianual am primit uh, noi fonduri, a scăzut suma facturilor neplătite Bun, asta ne va ajunge din urmă la finalul uh, CFM, când uh, angajamentele vor fi din ce în ce mai multe și vor trebui făcute și plățile. Deci va crește um, această. Um, ace- vor crește aceste facturi neplătite. Este o chestiune ce ține și de fluxurile de lichidități um, în bugetul european. Deci trebuie să ne așteptăm la asta. Dar deocamdată nu vom avea mari dureri de cap uh, din acest punct de vedere. Acestea sunt condițiile în care lucrăm. În 25 mai Comisia face propunerea, va merge întâi la Consiliu, uh, care va modifica această propunere așa cum consideră că este necesar și noi apoi va trebui să vedem ce facem cu această propunere modificată de Consiliu. Și uh, sunt foarte curios să aflu ce așteaptă colegii de la Econ de la noi pe acest subiect. Mulțumim lui Jens Geier, raportor la uh, buget pentru buget. Are cuvântul Marcus Ferber, raportorul nostru. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și raportorului responsabil pentru uh, buget din partea Parlamentului European. Mă bucură faptul că nu mai am eu această calitate pe care o avusesem timp de două mandate legislative. Într-o situație instituțională, într-un context instituțional uh, puțin diferit față de cel actual. În primul rând, Vă mulțumesc pentru prezentarea acestor idei legate de bugetul pe anul 2017. Cunoaștem cu toții foarte bine cadrul în care se desfășoară aceste discuții bugetare. Este evident că ne aflăm într-o situație tensionată din punctul de vedere al bugetului și din punctul de vedere al negocierilor tehnice cu sau mai degrabă împotriva Consiliului pentru a defini plus valoarea Europa, o plus valoare europeană. În Comisia Econ suntem într-o situație mai relaxată. Noi ne ocupăm doar de câteva rubrici bugetare, însă într-un mod foarte intens și aș dori să vă atrag atenția asupra celor trei agenții de care ne ocupăm, ABE, ESMA și AFNP. M-am ocupat de aceste agenții și în momentul în care am discutat raportul de descărcare bugetară și mă, în momentul în care vom discuta noile rapoarte de descărcare uh, bugetară, vom acorda atenția necesară, de exemplu, infrastructurii digitale de care are, are nevoie uh, ESMA. și să, se, să sperăm că astfel se va depăși situația în care doar se publică noi uh, orientări generale și va trebui să vedem exact care este situația bugetară a acestor uh, trei agenții și așteptăm propunerea Comisiei în legătură cu viitorul acestor agenții și cum uh, va fi asigurată finanțarea uh, adecvată pentru o bună funcționare a acestor agenții astfel încât pe viitor contribuabilii să nu mai trebuiască să, să pună la dispoziție sume importante de bani pentru salvarea unor instituții financiare. Apoi, în ceea ce privește capacitatea, finanțarea uh, extinderii capacității pentru furnizorii de servicii uh, nefinanciare, este o altă rubrică vis-a-vis -vis de care avem noi competențe proprii și apoi programul Fiscalis și acțiunile pregătitoare legate de acest program de dimineață, am, astăzi am purtat o dezbatere referitoare la colaborarea între diferitele, diferitele autorități fiscale. Uh, va trebui să discutăm uh, și despre mandatul viitor al unei eventuale comisii de anchetă care să se ocupe de uh, dezvăluirile în urma dosarului Panama, pentru că ne dorim un grad mai mare de transparență în materie fiscală. Deci este posibil, chiar dacă nu am discutat acest subiect, subiect cu raportorii de umbră, ca în domeniul acestor acțiuni pregătitoare uh, referitoare la colaborarea între autoritățile fiscale să extindem uh, programul uh, Fiscalis sau să depășim cadrul funcționării acestui program Fiscalis cu elemente pe care trebuie să le discutăm și aici în comisie. Deci acestea sunt cele trei teme prioritare pentru mine în ceea ce privește autoritățile de supraveghere, pe de-o parte, să garantăm o funcționare eficace și din punctul de vedere al costurilor și interesul uh, europarlamentarilor trebuie să se reflecte mai bine când vine vorba de legislația secundară europeană și acest lucru trebuie să se reflecte în cifrele bugetare necesare, apoi cei 1,5 milioane de euro pentru finanțarea extinderii capacităților insti- instituțiilor uh, uh, nefinanciare. Există mai multe ONG-uri implicate în acest domeniu. Nu cunosc uh, alte ONG-uri care se finanțează din atât de mulți bani publici. Comisia în alte domenii sprijină cursul, uh, linia Parlamentului European de a ajunge la o autofinanțare și apoi am amintit și tema Fiscalis 2020. Există un program care prevede uh, până în anul 2020 270 de milioane de euro Însă am uh, modificat deja această directivă și normele modificate sunt puse deja în aplicare, deci ar, uh, este evident că nu putem recurge acum la o modificare a directivei din nou, dar prin măsuri însoțitoare cred că putem îmbunătăți uh, funcționarea programului Fiscalis Secretariatul cred că a trimis astăzi un uh, e-mail referitor la măsurile pregătitoare și proiectele pilot pentru care vi se cere să faceți uh, propuneri și um, voi discuta și cu raportorii din umbră despre um, impulsionarea, venirea cu noi propuneri în legătură cu aceste măsuri însoțitoare și uh, proiecte pilot. și sper că toate aceste priorități se vor regăsi și în uh, propunerile concrete uh, bugetare. Știu desigur că competențele revin Comisiei uh, pentru, pentru buget, dar m-ar bucura dacă această comisie ar putea să țină cont și de lucrurile importante pentru noi. Vă mulțumesc. Mulțumesc raportorului. Raportorii din umbră din partea uh, ALDE și din partea socialdemocraților nu sunt prezenți și dau cuvântul uh, colegii noastre Swinburne din partea ECR. Mulțumesc, aș dori să mulțumesc ambilor uh, raportori. După cum a afirmat domnul Ferber, principalele domenii importante pentru Comisia Econ sunt, este bugetul pentru ISA și eu cred că ar trebui să păstrăm status quo în legătură cu aceste linii bugetare. În anii trecuți am uh, văzut că ESMA nu a reușit să-și uh, cheltuiască în, tot, în, în uh, totalitate bugetul alocat, deci principial nu sunt de acord cu sporirea bugetului. Până acum ESMA s-a, s-a ocupat de măsuri de, care țin de nivelul 2, de legislația secundară și ritmul activităților um, a scăzut, însă, după cum a spus domnul Ferber, dacă există necesități uh, punctuale legate de programe IT, am putea să ne gândim la aceste nevoi. După cum a spus și domnul Ferber, ar trebui să există și alte modele de finanțare a acestor uh, agenții, astfel încât uh, Agenția Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe să Uh, primească fin- finanțare din partea nu neapărat a organizațiilor pe care le, le supraveghează, pentru că acest lucru i-ar submina rolul de autoritate de supraveghere. Modelul uh, actual uh, este unul echilibrat care permite asumarea de către autoritățile naționale a activităților de supraveghere a ESMA, și uh, le garantează propriul lor, uh, propria lor implicare. Înțeleg că aceste agenții doresc în continuare să recurgă la, la veniturile luate din penalizările impuse. Nu cred că ar trebui să stricăm și acest uh, echilibru, permițând veniturilor obținute în urma penalizărilor să fie folosite pentru finanțarea acestor agenții cred că uh, ar trebui să fie folosită la maxim flexibilitatea care există deja în uh, regulamentele care guvernează funcționarea activităților acestor agenții. Mulțumesc uh, lui Kay Swinburne. Aș dori să îl, uh, să-l întreb pe singurul coleg prezent dacă dorește să ia cuvântul. Nu, pe domnul Salvao. Nu-l văzusem, văd că nu dorește niciunul dintre ei să ia cuvântul. Deci pot să-i dau direct înapoi cuvântul colegului nostru, domnul Ferber, raportorului. Nici comisia nu este prezentă, de altfel. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă bucură faptul că dumneavoastră prezidați reuniunea noastră, pentru că dacă eu aș prezida, ar, tre- ar trebui să-mi dau singur cuvântul și nu mi-aș dori să fac lucru astăzi, pentru că altfel Domnul uh, Gaier ar avea impresia că uzurp mai multe competențe aici. Și că cred că vom ajunge rapid la un uh, consens. În această săptămână vom vota rapoartele de descărcare de, de gestiune bugetară și mă bucură faptul că avem același punct de vedere vis-a-vis -vis de aceste trei agenții de supraveghere și ținând cont de faptul că și Comisia de Control Bugetar a preluat anumite elemente importante pentru noi, cred că am pregătit foarte bine activitățile de discutare a bugetului. Am, uh, o, o să discut cu reprezentanții celor trei agenții pentru a ajunge la o sincronizare a pozițiilor uh, noștri a pozițiilor noastre și aștept cu nerăbdare colaborarea cu ceilalți raportori din Umbra și sunt sigur că voi colabora îndeaproape și cu raportorul din umbră din partea PPE de la Comisia pentru Bugete. Vă mulțumesc, domnule Ferbar. Pe 13-14 iunie vom discuta proiectul de raport la Comisia ECON, apoi uh, în iulie vor fi uh, depuse amendamentele care urmează să fie discutate în data de 31 uh, august. Votul din plenară este prevăzut pentru a doua sesiune plenară din luna octombrie. Și aș dori să vă urez o seară plăcută. Am ajuns la sfârșitul ordinii de zi de astăzi și vom continua mâine.